răspunde la toate întrebările, însă vă pot spune că în sânul comisiei toate aceste îngrijorări legate de cercetare sunt de actualitate. Vă mulțumesc, domnule comisar. Patru întrebări. Una de la Verzi, una de la Alde, una de la GUE și o întrebare din partea socialiștilor și democraților. Votul rezoluțiilor va, fi, va avea loc mâine la 11 și jumătate. Aici se încheie această dezbatere privind inițiativa internațională împotriva tuberculozei. Ultimul punct acum pe ordinea de zi, intervențiile cu durata de un minut, conform articolului 150 din regulamentul de procedură. Primul uh, vorbitor, domnul Schilakakis. Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω εκτάκτως με την Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încep vorbind, vorbindu-vă despre Egipt. Iată un subiect neașteptat, nu? Serviciul de acțiune externă cred că ar trebui să fie mobilizat pentru a proteja egiptenii, pentru a proteja minoritățile egiptene și de asemenea instituțiile istorice care uh, reprezintă Patriarhatul Ortodox al Alexandriei. Și acum trec la tema care mă interesează pe mine, și anume deșeurile. Toate statele membre sunt supuse acum unei proceduri de încălcare a legislației comunitare. În unele cazuri, această încălcare este de-a dreptul flagrantă, în special în ceea ce privește transportul transfrontalier de deșeuri. Însă, din diverse motive politice, deci

producătorii de tutun se confruntă cu probleme în Bulgaria. Uh, asta a dus la tensiune în anumite regiuni ale țării și la proteste de masă. Mai mult de 10.000 de oameni au participat la asemenea pro, uh, proteste. Mm, aceste proteste au uh, legătură cu sau sunt cauzate de suspendarea ajutorului de stat pentru producția de tutun. 17 state membre UE produc tutun și majoritatea sunt ajutate de stat, dar uh, Bulgaria este singurul, până la urmă singurul, se pare că este singurul stat al Uniunii Europene unde nu este acordat ajutorul de stat. Există un plan de 76 de milioane de euro pentru a ajuta uh, producătorii de tutun. sau aloca subvenții. Însă, acestea nu au ajuns la producători. Mulțumesc că uh, are cuvânt. Σήμερα σε ένα αξιοσημείωτο κλίμα ομοφωνίας... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, într-o climă de consens, președintele Buzek a recunoscut genocidul comunității rome în timpul celui de-al treilea Reich. Este adevărat că este vorba de minoritatea cea mai reprimată în ultimii ani. Și ce se poate face în acest sens? În iulie 2008, Comisia a cerut să se facă un raport în legătură cu politicile europene în legătură cu comunitatea romă în 18 țări din Uniunea Europeană. De ce vă adresez această întrebare? Pentru că consider că întârzierea publicării acestui raport nu poate fi acceptată. Doamna Reding a răspuns la această întrebare și a spus că până în decembrie anul trecut ar fi trebuit să primim raportul, lucru care nu s-a întâmplat și aș vrea să știu de ce. Domnule Tremopoulos, vă mulțumim. Nu știu dacă am pronunțat bine, vă numiți Ciopo sau ceva asemănător? Wielokrotnie wypowiadałem się... Domnul Zobrio. Mulțumesc. În timpul dezbaterilor parlamentare privind limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, știm că am spus cu toții că acestea trebuie limitate, însă să, ar trebui să vă atrag atenția asupra faptului că foarte multe ramuri ale industriei sunt afectate de aceste obiective de reducere a emisiilor. Și asta duce de asemenea la uh, delocalizarea a foarte multe uzine de pe teritoriul Uniunii Europene. Din păcate nu se ține cont de acest lucru la Comisia Europeană. Am aflat, de exemplu, că o altă fabrică mare, aflăm tot timpul că tot felul de uzine mari din Germania sau din Polonia vor să-și delocalizeze producția către fosta URSS sau cine știe în America de Sud. Iar, cred, iar eu cred că ar trebui să fie luate acțiuni de Comisia Europeană. Doamna Figărei doare cuvântul acum. Un minut. Un minut mai. Obrigada, Presidente. Quero... Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mă refer aici la faptul că săptămâna trecută Parlamentul European a transmis uh, strigătul de indignare din partea cetățenilor europeni cu, ocaz, uh, cu ocazia dezbaterii Agora, dezbaterea care s-a concentrat asupra crizei economice și financiare, pentru că se mulțesc uh, inegalitățile în, în populația europeană, deși 2010 a fost anul de luptă împotriva sărăciei. Uh, cetățenii au solicitat Parlamentul European ca aceste activități, să, uh, ca activitățile sale să reflecte indignarea cetățenilor europeni și asociațiilor care luptă împotriva crizei din, din cauza creșterii sărăciei. Sunt exemple clare de discriminare socială și mă refer la, și la Parlamentul European, la rolul pe care Parlamentul European trebuie să-l joace în denunțarea situației. Trebuie creat un grup de lucru care să monitorizeze consecințele crizei în sectorul social și să se ia măsuri. Mulțumesc! Uh, vorbitorul este întrerupt. Dragi colegi, vă rog, un minut, să respectați. E vorba de intervenții de un minut, pentru că avem o listă lungă. Vă rog frumos.

you Aș vrea să vă informez Aș vrea să vă informez că niciodată democrația românească nu s-a aflat sub atâta presiune ca în ultimii 20 de ani am ales deja președintele Camerei Deputaților care a falsificat votul uh, pentru legea pensiilor atât de importantă. Acum cazul recent al uh, lui Constantin Nicolescu, președintele județului Argeș, Consiliul Județean Argeș, uh, membru al PSD, arată încă o dată că metodele partidului de guvern din România pun sub amenințare drepturile cetățenilor și libertățile fundamentale. Toate măsurile adoptate de guvern demonstrează faptul că partidul democrat liberal din, Rom- din România este în război cu întregul popor român. Nu putem permite ca uh, un într-o, într-un stat membru să se petreacă astfel de evenimente, arestarea oamenilor uh, fără probe, uh, utilizarea instituțiilor publice pentru vendete personale împreună, trebuie să ne apărăm drepturile, libertatea, democrația. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Hache ca deputat irlandez îi cer uniunii europene să țină cont de faptul că avem o situație financiară imposibilă. Da, trebuie să fim răspunzători, însă nu putem face toate de unii singuri. Multe investiții au venit de peste tot în Irlanda și totul s-a prăbușit ca un castel de cărți și acum cetățenii plătesc un preț foarte greu. dobânzi e foarte ridicată de 5,8%. Nu avem cum să ne plătim înapoi datoriile. Ce s-a întâmplat? Șomajul e în creștere, deși imigrația e și ea în creștere. Piața imobiliară s-a prăbușit și uh, uh, PNB-ul nostru a scăzut uh, al patrulea an la rând. 110 de 110 miliarde de euro din ajutorul de 132 de miliarde acordat băncilor uh, acum câțiva ani au dispărut. Ce se întâmplă? Chiar și uh, domnul Barroso a spus că Europa face parte din soluție. De ce nevoie de acțiuni? Vă mulțumesc, doamna Dodds are cuvântul. President. Mulțumesc, doamnă președintă. Săptămâna trecută, în circumscripția mea în Irlanda de Nord, teroriștii și dizidenții au pus două bombe la intrarea în Belfast. Și doar uh, cu ajutorul lui Dumnezeu nu vorbim astăzi despre victime. Sute de persoane au fost uh, transportate de la ei acasă pentru că planau o amenințare gravă asupra acelei comunități. Ofițerii de poliție au dejucat acest atentat unul dintre multele care a, atentate care au încercat să facă victime în rândul comunității din Irlanda de Nord. Această problemă nu este doar a Irlandei, ci a întregii Europei. Și e adevărat că s-au făcut multe progrese în Irlanda de Nord, dar totuși mai avem încă multe probleme care ne dau înapoi. Domnul Barroso s-a întâlnit cu Peter Robinson și acesta și-a luat angajament față de grupul de lucru înființat de domnul Barroso, un lucru care este de salutat. De asemenea, în ceea ce privește proiectele de finanțare a păcii de aici din Parlament. Domnul Șogor, acum are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Am auzit că există nemulțumiri uh, deja în legătură de președinția maghiară în exercițiu. Unii și-au ridicat vocea asupra, în legătură cu legea presiei din Ungaria, dar Comisia Europeană deja și-a exprimat părerea și guvernul maghiar a spus că e gata să modifice legea. Pe, uh, pe mine mă preocupă o altă problemă. De ce nu s-a acordat interes legea asupra limbilor uh, din Slovacia și uh, ce se întâmplă cu cei care doresc să se exprime în limba maternă. De ce nu uh, s-au uh, exprimat asemenea îngrijorări în legătură cu situația minorității maghiare, care n-a putut să exprimă în, lim- în limba ei maternă? Apoi, uh, Există și uh, harta aceasta a Ungariei mari uh, la, în, clădirea Consiliului. Uh, ei bine, uh, totuși uh, nu putem fi criticați, e un, un apel la respect. Eh, Madam President, the 14th of February St. Val- Pe 14 februarie e Sfântul Vala- Valentin, ziua epilepsiei. Sfântul Valentin se părea că era și el bolnav de epilepsie. Acum 6 milioane de oameni în Uniunea Europeană au epilepsie, iar în Scoția e vorba de 39.000 de persoane. Foarte multe persoane au fost diagnosticate. Asta înseamnă că zi de zi 19.000 de persoane se tem de apariția simptomelor acestei boli și la nivel european oamenii sunt la fel de numeroși. Pe 14 februarie, Ziua Internațională a Epilepsiei, trebuie să ne gândim la faptul că trebuie să avem mai mulți neurologi, mai mulți specialiști în epilepsie. Vom avea o serie de evenimente pe 15 februarie aici la Parlamentul European, vor fi și reprezentanți din circunscripțiile noastre și profit de ocazie pentru a-l saluta pe John Hills, un uh, specialist uh, în domeniul epilepsiei de la uh, Centrul Scoțian pentru Epilepsie. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Șeghede. Szó, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy az előttem uh, álló. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Permiteți-mi să mă refer acum uh, problema, problemei secuilor din România. S-a spus că nu se susține autonomia secuilor din România. Aș dori să vedem care este situația, să vorbim uh, în Parlament că secuii au dreptul la autonomie. Nu se pune uh, doar problema bune, bunei voințe a domnului Băsescu. E un drept al secuilor. Aici trebuie să reamintim că această dispoziție care prevede autonomia e vorba, până la urmă, e, reprezintă un drept fundamental nu putem uh, aplica măsuri diferite pentru unii și pentru alții. Dacă Uniunea Europeană spune că pentru unii trebuie autonomie, pentru țara Baștilor, pentru catalan, da, pentru secui, nu. Uh, eu spun cu toată convingerea că nu e european cel care nu susține această revendicare a secuilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc. Acesta este unul dintre prin... Libertatea este unul dintre principalele valori ale Uniunii Europene. Libertatea de a călători, de a munci și așa mai departe. Dar nu avem o recunoaștere a calificărilor. De exemplu, un italian are nevoie de 9 luni pentru a avea un permis de muncă în Irlanda. De asemenea, Trebuie să vedem care este modelul european. Un model foarte util, în special pentru a oferi i sănătatea, deci sănătatea a, digitală, pentru că altfel nu putem face progrese. Mulțumesc. Domnul Tănăsescu are cuvântul. Președinte, stimați colegi,

presupuneți pe drept că sunt adoptate ca să fie puse în aplicare, dar se pare că guvernul din uh, Letonia nu va, impli- nu va uh, aplica rezoluția adoptată în martie 2004, care spune foarte clar că uh, Letonia trebuie să acorde dreptul de a participa la alegerile locale la tuturor cetățenilor și celor care au reședință în Letonia. Când va aplica odată Letonia rezoluția asta? la pașele cailor, s-ar putea spune, printr-o expresie veche. Uh, ei bine, sau uh, când va face plouă pupere și rechita micșunele. Dar uh, poate că asta se va întâmpla mai devreme până când se va pune capăt discriminării a mai mult de 400.000 de cetățeni ai Letoniei până la urmă. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Enciu

Recent s-a semnat în Spania un mare pact social și economic între guvern, liderii sindicaliști și patronate. Acest acord uh, face ca Spania să fie o țară gata să facă față provocărilor și gata să consolideze starea de bunăstare. E un pact unic în această perioadă de criză, criză globală. Noi ne gândim că E mai important viitorul și să avem o uniune cât mai puternică. Vă mulțumesc! Vom încheia acum. Următoarea sesiune începe mâine, joi, 3 februarie 2011.